you use the other one? Dear colleagues, thank you very much for coming. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru că ați venit la această reuniune comună, a FET și DEVE. Vom avea un schimb de opinii cu președintele Tabo Mbeki, care este președintele grupului la nivel înalt care se ocupă de fluxurile financiare ilicite. domnule președinte, cu toată inima vă urez bun venit. V-am uh, urmărit în perioada în care ați fost uh, vicepreședinte și președinte și cred că vă ocupați de o chestiune foarte importantă pe care poate nu, nu trebuie dumneavoastră să o rezolvați, ci trebuie să vă asigurați că va fi rezolvată. Salut de asemenea pe domnul doctor Abdullahi și pe președintele Comisiei pentru Africa. Domnule președinte, acum doi ani am avut un schimb de opinii pe acest subiect și o plăcere să vă urez bun venit din nou astăzi. Astăzi veți prezenta concluziile raportului final al grupului de lucru, care arată niște cifre îngrijorătoare pentru Parlamentul European. Fluxurile financiare ilicite care ies din Africa sunt peste 50 de miliarde uh, de dolari anual. Asta în condițiile în care Africa uh, nu reușește să gestioneze aceste lucruri la nivel uh, continental, deci are nevoie de ajutor. Fluxurile financiare ilicite subminează instituțiile, pun în pericol dezvoltarea durabilă și statul de drept o chestiune foarte îngrijorătoare și pentru Uniunea Europeană, care este unul dintre principalii contribuitori de asistență de dezvoltare pentru Africa. Și pentru că acum vorbim despre migrație și toată lumea se gândește ce se va întâmpla în Africa de Nord, uh, am văzut uh, pierderile de vieți omenești în uh, Marea dintre Libia și Italia Și e clar că standardul de viață, nivelul de trai al oamenilor din Africa ar fi foarte bine să se îmbunătățească pentru că atunci migrația ar scădea și pierderile de vieți omenești în Mediterană de asemenea. Deci e clar că trebuie să facem ceva. Raportul dumneavoastră face o serie de recomandări importante și aștept opiniile dumneavoastră cu privire la punerea acestora în aplicare și ce poate să facă Parlamentul European. Sectorul extractiv uh, este una dintre sursele principale de fluxuri, uh, de pierderi uh, de bani dinspre Africa și de aceea salutăm faptul că se negociază cu Consiliul în momentul de față um, legislația privitoare la mineralele de conflict care va juca un rol cheie în anii următori. De asemenea, cred că și scandalul uh, Panama Papers a izbucnit uh, într-un moment foarte oportun, pentru că și aici se văd niște legături. Și acum dau cuvântul colegei mele, Linda McAven. Thank you. Mr. Mbeki. Mulțumesc. Domnule Mbeki, vă urez bun venit la reuniunea comisiilor noastre comune. Reuniunea comună a comisiilor noastre. Uh, noi suntem responsabili pentru politica de dezvoltare și de ajutor umanitar a Uniunii Europene și de aceea abordarea acestei probleme a fluxurilor financiare ilicite este cheie, pentru că dacă aceste fonduri ar fi la dispoziția țărilor în curs de dezvoltare, ar putea să îmbunătățească în mod considerabil viața oamenilor. De acolo vorbim despre obiectivele de dezvoltare durabilă. Anul trecut toți liderii au mers la New York, au făcut uh, discursuri frumoase și au spus că până în 2030 vrem să schimbăm lumea, să existe uh, îngrijire medicală universală, să nu mai existe inegalități. Dar aceste cuvinte frumoase de la New York nu vor însemna nimic dacă nu facem ceva um, cu această mare problemă. Și așa cum a spus și domnule Marbroc, ce s-a întâmplat uh, în Panama uh, aruncă o lumină nouă asupra acestor aspecte și cred că cetățenii nici în Europa, nici în Africa nu vor mai permite să continue aceste lucruri. Nu poate să existe o lege pentru cei bogați și una pentru ceilalți. Oamenii știu că numai așa poate exista o societate decentă dacă toți oamenii își plătesc impozitele și dacă cu veniturile respective se pot uh, face lucruri pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a oamenilor și sigur că um, dacă guvernul nu ar investi în tehnologie, în infrastructură, în educație, companiile nici nu ar putea să facă profit. Anul trecut, comisia noastră um, a adoptat un uh, raport al colegei mele, Eli Schlein, pe aceste chestiuni și la Addis Abeba am discutat uh, aceste aspecte la uh, conferința de acolo și de aceea dorim să discutăm cu dumneavoastră pentru o abordare globală și care să cuprindă și o abordare europeană. De aceea așteptăm uh, ceea ce ne veți spune pentru a vedea cum putem să colaborăm pe viitor. Domnule Mbechi, aveți cuvântul. Eh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, stimați uh, președinți, uh, stimați eurodeputați. Vă mulțumesc pentru că ne-ați dat ocazia pentru a reveni în Parlamentul European și a discuta problema fluxului financiare ilicite. Într-adevăr, așa cum s-a spus, uh, am fost aici acum doi ani ultima dată pentru a discuta această problemă și pentru a reuși să înțelegem ce se poate face. În cursul pregătirii raportului, pe care, din fericire, văd că îl aveți deja, am acordat o mare atenție interacțiunii noastre cu guvernele de pe continentul african, cu organizații internaționale precum ONU, Femei, Banca Mondială, societatea civilă, lumea de afaceri, într-un efort de a asigura că elaborăm o poziție comună pentru această chestiune importantă pentru continentul african, și anume trebuie să punem capăt fluxurilor financiare ilicite. Așa cum cei doi copreședinți au indicat, raportul a fost uh, transmis um, tuturor uh, șefilor de stat și de guvern uh, din uh, Africa a fost adoptată anul trecut, inclusiv recomandările conținute în acest raport. Și am revenit azi în fața dumneavoastră pentru că la acel summit în Africa ni s-a cerut să facem tot ce trebuie pentru a disemina aceste recomandări și pentru a încuraja și țările noastre de pe continentul african și restul lumii să pună în aplicare aceste recomandări. Și așa cum stimații eurodeputați își vor uh, reaminti, aceste recomandări, din fericire, au fost de asemenea adoptate la conferința internațională pentru finanțarea dezvoltării care a avut loc la Addis Abeba în iulie anul trecut și cu această ocazie summitul adunării generale care a adoptat uh, obiectivele de dezvoltare durabilă a incorporat și acest uh, element al eforturilor pentru a pune capăt fluxurilor financiare ilicite. Așadar, ne bucurăm mult că acest subiect a devenit uh, um, unul uh, important pe agenda globală. Deci revenim în Parlamentul European pentru a vedea care sunt obiectivele noastre comune în lumina tuturor acestor decizii, ce anume ar trebui să facem mai departe. Și dori să cităm câteva aliniate de la conferința de la Disabeva, pentru că ele sublinează foarte bine această problemă și o plasează în contextul mai amplu al bunăstării noastre a tuturor. Și referitor la agenda de dezvoltare după 2015, înainte de summitul de la New York din septembrie anul trecut, se spune agenda care uh, va fi elaborată trebuie să se bazeze pe niște mijloace de aplicare ambițioase și credibile. Pentru că aceste capitaluri care ies din Africa în mod ilicit trebuie să fie reținute. Și sunt importante, deci, mijloacele de pune în aplicare. Spuneau atunci, trebuie să stabilim un cadru holistic și vizionar uh, și trebuie de asemenea să ne angajăm pentru, a, pentru acțiuni concrete. Iar misiunea este una triplă. Pe de o parte, trebuie pus în aplicare angajamentele și trebuie evaluat progresul făcut în punerea în aplicare a consensului de la Montere și declarația de la Doha. Apoi trebuie consolidat uh, cadrul uh, pentru dezvoltarea durabilă și punerea în aplicare a agendei post-2015 și trebuie revigorat și consolidat uh, finanțarea pentru dezvoltare, pentru procesul uh, de monitorizare, pentru a ne asigura că acțiunile uh, la care ne angajăm sunt puse în aplicare și sunt um, revizuite într-o manieră um, oportună, transparentă, corespunzătoare. S-au purtat multe discuții și aici în Parlamentul European și între noi pe continentul african și înțelegem că aici există o problemă și rămâne o provocare, și anume trebuie dezvoltat un nivel de angajament pentru a ne asigura că punem în aplicare ceea ce am convenit. Și, în mod specific, um, Referindu-se la fluxurile financiare ilicite, conferința de la Addis Abeba spune că trebuie uh, dublate eforturile pentru a reduce fluxurile financiare ilicite până în 2030, dorința finală fiind aceea de a le elimina, inclusiv prin măsuri cum ar fi combaterea evaziunii fiscale și a corupției, prin reglementări naționale și prin cooperare internațională sporită. De asemenea, vom reduce oportunitățile Uh, pentru evitarea plătirii taxelor și vom, in, vom introduce clauze anti-abuz în toate tratatele fiscale. Vom uh, consolida practicile de transparență și divulgarea informațiilor și în țările sursă și în cele de destinație pentru a asigura transparența tuturor tranzacțiilor financiare între guverne și companii uh, care trebuie să fie făcute cunoscute autorităților uh, fiscale. Ne vom asigura că toate companiile, inclusiv uh, marile multinaționale, plătesc uh, impozite guvernelor din țările unde activitatea lor are loc și unde se generează valoare în conformitate cu legile și politicile naționale și internaționale. Și în acest context se face apel la FMI, la Banca Mondială și la Națiunile Unite pentru a oferi asistență țărilor sursă și țărilor destinație. De asemenea, se sugerează ca organizațiile internaționale și regionale să publice niște estimări ale volumelor și compoziției fluxurilor financiare ilicite. Și trebuie să vă spun că alalteri am discutat această chestiune cu OCD la Paris și, într-adevăr, OCD a fost de acord că este unul dintre elementele importante pentru a trasa, uh, a, pentru a găsi sursele acestui fenomen și trebuie făcută estimarea ale volumelor uh, fluxurilor pentru a vedea în ce măsură se fac progrese în reducerea și în um, eradicarea acestora. Și sigur că am vorbit și despre obiectivele de dezvoltare durabilă care au fost adoptate de Adunarea Generală ONU anul trecut și în acest uh, sens probabil vă amintiți unul dintre obiectivele care a fost um, convenit S-a spus că până în 2013 trebuie redus semnificativ fluxurile financiare și fluxurile de arme ilicite pentru a de asemenea pentru a consolida recuperarea activelor furate și pentru a combate toate formele de criminalitate organizată. Și la acest obiectiv se spune foarte clar Trebuie consolidată mobilizarea resurselor la nivel intern, inclusiv cu, cu susținerea internațională pentru țările în curs de dezvoltare, pentru a-și îmbunătăți capacitatea de um, colectare a impozitelor și taxelor. Așadar, acest uh, obiectiv care a fost convenit la nivel uh, universal se referă la combaterea fluxurilor financiare ilicite și de aceea mă bucur că s-a uh, menționat și scandalul Panama Papers, pentru că în raportul nostru, după cum probabil ați văzut, reflectăm și acest, această situație. E clar că o mare parte din fluxurile financiare ilicite ajung în, um, în paradisurile fiscale și e clar că trebuie făcut ceva în acest sens. Trebuie să vedem ce putem să facem pentru a pune capăt acestei uh, practici de uh, menținere a paradisurilor fiscale. Și știu că ați discutat și în Parlamentul European lipsa de transparență referitoare la beneficiarii, la proprietarii uh, firmelor. Într-adevăr, și scandalul uh, Panama Papers uh, subliniază tocmai constatările noastre. Trebuie făcut ceva pentru ca atunci când cineva dorește să miște în mod ilicit uh, capitalurile, să nu mai aibă unde să le trimită. Este un element critic în răspunsul nostru față de acest fenomen. Credem că este necesar că dacă n-ați făcut-o deja în Parlamentul European, trebuie să uh, analizați situația um, acestor uh, jurisdicții financiare um, care se bazează pe secret pentru uh, și trebuie rezolvată problema Uh, proprietății reale a filmelor. Și nu e doar uh, necesar să avem o perspectivă foarte clară a beneficiarilor, a proprietarilor uh, reali ai firmelor, ci e important să existe și un registru public al acestora. pentru că la un moment dat, acum doi ani, ați cerut grupului nostru să contacteze um, șefii de guverne ai statelor membre ale Uniunii Europene pe acest subiect și am făcut acest lucru și am primit uh, răspunsuri de la aceștia. Unii au spus, da, înțelegem uh, importanța um, acțiunilor pentru a identifica pe proprietarii reali ai firmelor, însă nu putem să includem într-un uh, registru public pe proprietarii trusturilor. Și ne-au explicat, uh, ne-au dat niște explicații pe care nu le-am înțeles uh, foarte bine, însă ce am înțeles este că și pe acest subiect atitudinea guvernelor se schimbă, pentru că se înțelege importanța transparenței tranzacțiilor financiare, astfel încât uh, să fie posibil apoi să se întreprindă măsurile necesare. Suntem așadar convinși că dezvăluirile din scandalul Panama Papers are un, au un avantaj anume, au crescut uh, nivelul de înțelegere uh, cu privire la uh, importanța abordării acestei probleme a paradisurilor fiscale, care uh, nu fac decât să uh, absoarbă niște resurse care ar fi necesare, așa cum a spus și uh, cei doi uh, copreședinți, uh, ar fi necesare pentru ca țările să reușească să iasă din, din sărăcie. Și suntem încurajați de munca pe care o faceți dumneavoastră aici, referitoare la schimbul automat de informații fiscale. Credem că este important și acest element. Și sperăm că va ajuta acest element. Și în acest context analizăm și capacitatea statelor africane de a utiliza acest proces al schimbului automat de informații fiscale pentru a-și îmbunătăți um, capacitatea de colectare a impozitelor. Punerea în aplicare a cerințelor de raportare de la țară la țară din uh, uh, documentele adoptate de Parlamentul European um, este, reprezintă un proces care a început deja pentru bănci, am înțeles, și acum înțeleg că se revizuiește și se revizuiește și cerințele de raportare de la țară la țară pentru companii. Și și acesta este un element important în combaterea fluxurilor financiare ilicite, pentru că, așa cum sunt sigur că știți Aceste proceduri de raportare nediferențiate le permit companiilor să ascunde, să ascundă aceste resurse și deci să le trimită apoi către alte locuri. De aceea vrem să mulțumim Parlamentul European pentru munca pe acest subiect. Și Una dintre marile provocări pe care le avem noi pe continentul african este slăbiciunea instituțiilor uh, de stat și lipsa competențelor adecvate pentru a face față acestei provocări a fluxurilor financiare și am dorit să colaborăm cu Parlamentul European pentru a rezolva această situație și Mă refer aici inclusiv la legislație, pentru că pe lângă instituții și pe lângă oamenii calificați e nevoie și de un cadru legislativ adecvat pentru a face tot ce e necesar pentru a combate fluxurile financiare ilicite din care de, ies din Africa și de aceea colaborarea cu Parlamentul European este foarte importantă pentru ca țările noastre să, învaț, să învețe ce pot să facă pentru a consolida această capacitate. Așadar, împărtășirea de, de experiențe, inclusiv referitor la impactul uh, legislației care a fost uh, adoptate, pentru a vedea în ce măsură ea a dus la rezultate, care sunt uh, provocările, ce trebuie să facem, care este, o, dacă uh, obiectivele legislației au fost atinse sau nu. Deci mă bucur că putem să cooperăm cu Parlamentul European pe astfel de chestiuni și împărtășirea de experiențe ar fi foarte importantă pentru a consolida capacitatea continentului african de a interveni pe toate aceste axe pe care le-am menționat pentru a ne asigura că vom reuși să încetinim și în cele din urmă să eliminăm acest uh, fenomen de fluxuri uh, ilicite. Și din perspectiva africană, am putea să spunem, da, aceasta e o problemă a Africii noi permitem capitalurilor să iasă în mod ilicit de pe continentul nostru și deci noi africanii trebuie să facem ceva, dar în cele din urmă trebuie să spunem că soluția la această problemă este una globală. Așadar, aceasta este de aceea este atât de importantă interacțiunea și stabilirea unor relații interinstituționale între noi și Parlamentul European. I would really, I'm, I was... M-am bucurat foarte mult când copreședinții s-au uh, referit la raportul prezentat și am văzut un membru al Parlamentului deplasându-se cu raportul acesta și m-am bucurat să-l văd. Aș face un apel la adresa președinților și a Parlamentului ca deputații să examineze acest raport cu toate constatările și recomandările parțial pentru că, după cum spuneam înainte, în special conferința de finanțare pentru dezvoltare a consacrat mult timp acelui subiect și acoperă, de fapt, același teren. Pentru a propune niște lucruri practice care trebuie întreprinse. Obiectivele de dezvoltare durabilă, documentul respectiv, arată angajamentul global de a se ocupa de acest domeniu. Trebuie să sprijinim urmărirea acestui subiect. Am fost la Washington pentru a discuta cu cei de la FMI și Banca Mondială, am discutat și cu guvernul american, cu ECOSOC, la ONU, la New York cei care preiau sarcina urmăririi, implementării și după cum am uh, precizat, tocmai am fost la OCD și sperăm că vom discuta și cu reprezentanții Comisiei Europene, iar mâine vom discuta și cu cei de la BCE la Frankfurt pentru a încerca să vedem că toată lumea e mobilizată să acționeze în legătură cu acest subiect, astfel încât a nu lăsa lucruri să scape printre crăpături. Deci trebuie să acționăm uh, coordonat și concertat pentru a vedea că subiectul e tratat adecvat, pentru că are un rol central pentru generarea de resurse de care are nevoie Africa și pentru obiectivele de dezvoltare durabilă pentru a produce genul de rezultate despre care s-a vorbit. Să nu mai fie sute de mii de oameni care să vrea să traverseze Mediterana și să se nece pe drum. Aș vrea să vă spun, stimați deputați și președinți, că <clears throat> noi considerăm că e un privilegiu să putem să ascultăm părerile dumneavoastră, ce soluții să se aplice pentru a pune capăt acestor fluxuri ilicite de bani și cu atât mai mult cu cât ea trebuie să își asume locul meritat pe agenda de dezvoltare globală. Și în încheiere vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă mulțumim pentru această prezentare. Ne-ați dat uh, multe subiecte la care să ne gândim. E nevoie de această activitate de urmărire și salut ce a spus acele verigi instituționale. O să le cer uh, membrilor comisiei să vedem cum putem uh, prelua. Există pericolul, după ce se scrie un raport, multă lume care se uită acum, care se transmite și pe internet, ce raport minunat, pleacă după 5 ani alte scandaluri, alt raport și așa mai departe. Presupun că tot ce putem face este să facem uh, eforturi să convingem guvernele că e nevoie de lucruri și rezultate concrete, de follow-up concret. Colegii din comisia noastră, Comisia de Afaceri Externe, Comisia de Afaceri Economice care se ocupă de fluxuri economice. Comisia anunța săptămâna trecută alte măsuri. Deocamdată există rapoarte țara cu țară, dar doar pentru unele uh, minereuri, pentru toate produsele, Comisia trebuie să propună un nou act legislativ pentru a extinde această raportare țară cu țară. Există un moment favorabil, <clears throat> va trebui să ne gândim la cum putem face cât mai concret. Și pentru a începe discuția o să invit să ia continuă Island, care a fost raportor al Parlamentului în legătură cu fluxurile ilicite. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc, domnului Becchi, pentru aceste cuvinte importante. Da, după cum a spus, cu scandalul Panama Papers a fost clar că dimensiunea acestei provocări e ceva global. Niciun stat membru al Uniunii, nici o țară parteneră nu poate să facă față singură. Sierra Leone, Uganda, Africa de Sud, Nigeria s-au numărat între țările menționate în studiul Mossack Fonseca. Cifrele, după cum a spus domnul Brock la începutul ședinței, sunt uriașe. Reprezintă o mare diferență între ce putem face pentru a ajuta viețile a milioane de oameni din aceste țări. Anul trecut am depus eforturi, am fost raportoare la un raport privind evitarea plății impozitelor și evaziunea fiscală în țările din lumea a treia, acum să le ajutăm să combată aceste fenomene ca provocare în ce privește guvernanța, protecția socială și dezvoltarea. S-a adoptat înainte de cea de-a treia conferință internațională legată de finanțarea pentru dezvoltare. Cu toate acestea, principala problemă este că trebuie să știm că resursele domestice sunt și continuă să fie principala sursă de finanțare în aceste țări și dacă reușim să combatem cu eficiență evitarea plății taxelor și impozitelor și evaziunea fiscală, avem câștiguri semnificative ca venituri fiscale și o consolidare a guvernanței și instituțiilor democratice. Există o legătură între ele. În raport ceream Comisiei să sprijine țările cu de dezvoltare în această luptă, în primul rând prin a le sprijini cu asistență financiară și tehnică, pentru că ajutorul în această materie e mult prea puțin, mai puțin de 1% în 2015. Și în comparație cu 2011 în ce privește ODEA, au fost niște pași utili făcuți la Addis Abeba și inițiativele fiscale de la Addis Abeba, dar e o problemă cu tratatele fiscale, pentru că știm că există niște elemente de dezechilibru. Nu e întotdeauna o distribuție echitabilă a drepturilor de impozitare între țara sursă și țara de reședință. A fost un raport interesant prezentat uh, de Action Aid săptămâna trecută care examina 500 dintre aceste tratate și, desigur, în raport cerem să se preferă modelul ONU mai degrabă decât cel de la OCDE pentru a asigura distribuția echitabilă a acestor drepturi. Apoi am cerut uh, o evaluare de impact, după cum fac unele state membre, printre care țările de jos, care arată modul în care politicile fiscale europene au un impact asupra țărilor în curs de dezvoltare. În cazul Olandei s-a arătat că e un impact de 500 până la 700 de milioane în fiecare an, un alt element pe care am putea să-l facem. Apoi, chiar dacă sprijinim eforturile OCDE, și întregul proces BEPS, desigur că e nevoie de o implicare mult mai mare a țărilor în curs de dezvoltare pentru a ține cont și a da socoteală în ce privește nevoile concrete. Asta cerem. Și apoi ca instrument esențial în ce privește transparența. Aveți de plată, ne concentrăm și pe nevoia de transparență deplin în ce privește beneficiarii și firmele și trusturile, în ce privește schimbul de informații, crucial, dar nu putem cere reciprocitate. Unele state au uh, mijloace să facă același schimb și uh, la același nivel de informații, dar pentru unele țări e nevoie de o perioadă de tranziție pentru a participa la acest schimb important de informații și un ultim aspect – un sistem public de raportare de la țară la țară. Comisia Europeană, de fapt, face pași înainte pentru a asigura transparență. Cu toate acestea, săptămâna trecută, cred că am ratat o ocazie deosebită și doream să știu și ce părere aveți despre asta, pentru că propunerea legată de raportarea țară cu țară are niște limite ferme. Nu există transparență de plină în ce privește ce fac firmele multinaționale dincolo de frontierele țărilor europene. Noi știm că va exista, vor exista doar date agregate, ceea ce nu e suficient și limite, praguri de 750 de milioane ca venit pentru a fi obligate să raporteze cu acest sistem, credem că e ceva mult prea mare. Deci sunt unele limite și cred că trebuie să ne consolidăm eforturile pentru a avea un set complet de instrumente pentru a, a contracara această problemă cu eficacitate, după cum au spus unii colegi, când vorbim de în coerență de politică pentru dezvoltare, desigur, dacă vrem să ne ocupăm și de cauzele profunde ale fluxurilor de migrație, care duc la disperare și la situația pe care o vedem în ziare în fiecare zi, din păcate, eu vin din Italia, dacă vrem să combatem acest lucru, nu e suficient să lucrăm doar în ce privește politicile de migrație. Trebuie să lucrăm mai mult și mai bine prin politici de dezvoltare și politici fiscale, pentru că e clar că e un impact asupra acestor țări. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim pentru aceste informații complete în legătură cu ce se întâmplă aici. Acum de Austin. Mulțumesc, doamnă președinte, îi mulțumesc președintelui Mbeki pentru <clears throat> prezentare, pentru prezența aici, alături de noi în Parlamentul European. O să hmm, merg pe linia pe care a început Eli, dar aș uh, spune că problema cu care ne confruntăm nu e doar financiară. E și financiară, dar nu e doar de dezvoltare sau economică. Este, dar în principal e o problemă politică care cere tot soluție politică. Știm și raportul dumneavoastră confirmă acest lucru că Sumele de fluxuri financiare ilicite reprezintă aproape de 10 ori mai mult decât asistența oficială pentru dezvoltare. Pentru fiecare euro care merge din Europa în Africa, alți 10 euro ies din Africa în ce privește fluxurile financiare ilicite. Și când vorbim de fluxuri ilicite financiare, nu doar fluxul e ilicit, ci și modul în care s-au obținut banii de multe ori a fost ilicit când vorbim despre fluxuri financiare ilicite, e vorba de fenomenul corupției și când vorbim despre asta, dumneavoastră pe bună dreptate ați afirmat că avem nevoie de soluții globale, raportare țara cu țară, registre publice și acestea și altele, dar ați menționat un alt aspect esențial, un punct slab al instituțiilor de stat prin asta. Mă refer la lipsa de caracter inclusiv de instituții economice și politice, pentru că lipsa de inclusivitate în ce privește instituțiile economice care permit uh, generarea de corupție este pentru că există și un patronaj politic, pentru că instituțiile politice permit asta, pentru că e o lipsă de bună guvernanță democratică, pentru că ceea ce vedem este că e o lipsă de progres în democratizare. Vedem forțe politice care de peste 20 de ani, ca să nu spunem mai mult, n-au suferit nicio schimbare și asta generează și creează atmosfera favorabilă corupției. Întrebarea pentru noi toți de aici este dacă suntem gata acum că discutăm, de exemplu, ce vom face după expirarea codului de la Cotonou, ce vom face între Uniunea Europeană și partenerii africani și țările ACP. Suntem gata sau nu să facem pasul următor pentru a contracara această problemă politică a bunei guvernanțe democratice, pentru a <clears throat> combate problema corupției și a fluxurilor financiare ilicite? Ce elemente vom utiliza? Vom prefera o manieră mai afirmativă, principiul mai mult pentru mai mult în acea cooperare? care desigur că va avea anumite condiții în modul în care cooperarea noastră și asistența pentru dezvoltare sunt utilizate. Acestea vor fi în centrul discuției. Dar hm, eu susțin că e de fapt o problemă politică și are nevoie, prin urmare, de o soluție politică. Mulțumesc, Ana Gomez. Doamnă președinte, domnule președinte, bun venit, sunt membra Comisiei Tax 2, cea care urmărește scandalul anterior, înainte de Panama Papers, scandalul LuxLeaks și ceea ce am descoperit coincide cu ce ați spus dumneavoastră. Dar, după cum a spus și dumneavoastră, e puțină articulare între noi. Acum intrăm într-o a doua comisie cu competențe de anchetă legate de Panama Papers – și aș face un apel ca, într-adevăr, să existe mai multe contacte cu noi și, în special, dumneavoastră ați descris și ați analizat problema și noi am analizat problema în primul raport tax și acum în al doilea raport care se va realiza în curând. Știm ce trebuie făcut. Trebuie să trecem la acțiune. Acum să ne ocupăm de cazuri concrete, unde să schimbăm lucrurile în bine. Și pentru asta avem nevoie de sprijinul dumneavoastră și să facem ceva concret, pentru că s-a spus de alți colegi, e o problemă politică. Și o mare legătură între corupția de la dumneavoastră și corupția de la noi. Și evident, sistemul e făcut să producă corupție să-i capteze pe cei de la guvernare, pe politicieni, să existe industria furnizorilor de servicii, avocaților, care prin uh, sistemul offshore să le ascundă. Și nu e vorba doar de evaziune fiscală sau infracțiuni fiscale. E vorba de infracțiuni pur și simplu, inclusiv terorism. Deci, lupta pentru integritate se referă și la combaterea infracțiunilor, uh, inclusiv a terorismului. E o problemă de securitate pentru societățile noastre și, desigur, și de, pentru guvernanță. La fel de mult în Africa și în Europa. Și scuza că, vai, asta nu se poate rezolva decât pe plan global, nu mai poate fi acceptată de cetățeni. Trebuie să lucrăm împreună, să facem ce trebuie făcut la nivel european ce trebuie făcut împreună cu dumneavoastră în Africa, dar și cu colegii din SUA. Dar să începem de undeva. Și aș vrea să vă întreb, pentru că avem nevoie de cazuri concrete. Eu mă ocup de cazuri concrete. De exemplu, când propria țară, Portugalia, este pălătorie de bani pentru o țară ca Angola sau pentru Africa de Sud, Nigeria și mai știu eu care, Belgia, pentru Republica Democrată Congo, Congo și alte țări. Trebuie să ne ocupăm de cazuri concrete. Și aș vrea să vă întreb, în legătură cu altă perspectivă, ce putem face pentru a-i proteja pe cei care trag semnalul de alarmă? Aceștia sunt foarte importanți, sunt la sursa dezvăluirilor <clears throat> din toate aceste scandaluri. Iată de ce. Asta deschide ochii cetățenilor în Europa și în Africa. Și ce facem, de fapt, să-i apărăm pe cei care denunță? Știm că încălcările dreptului omului sunt făcute în tăcere și e nevoie de protecție pentru cei care trag semnalul de alarmă. Bun, mulțumesc, Ana. Hiri Houghton. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, vizita dumneavoastră vine la momentul potrivit. Pe bună dreptate a subliniat faptul că e o muncă ce trebuie făcută în țara susă și în țara de destinație. Ați văzut probabil cât de mult se întâmplă în prezent și în Uniunea Europeană și noua propunere a Comisiei Europene legată de raportarea țară cu țară, pe care sunt convinsă că Parlamentul o va îmbunătăți. E un bun punct de pornire, dar nu e ceva perfect, după cum a spus Elișa. Eu vreau să spun ceva foarte legat de ce a spus domnul Știer și eu cred că a venit momentul să subliniem importanța bunei guvernanțe responsabile în țările sursă. Aș vrea să vă întreb dacă, de exemplu, unele dintre inițiativele voluntare, cum ar fi ITI, ar putea fi extinsă să acopere și resurse naturale regenerabile, cum ar fi pădurile. Eu cred că pădurile sunt o sursă a multă corupție și finanțare ilicită. S-a spus că EIT ar fi bine dacă s-ar putea extinde sau o nouă inițiativă. Se întâmplă ceva în această privință în Africa? A doua întrebare. Sunt de acord cu analiza făcută de domnul Stir că uneori vedem guverne și președinți care sunt în funcție de 20 de ani și au de gând să mai rămână 20 de ani. Și adesea <clears throat> vedem că sub o președinție sau o administrație foarte puternică, diverse acorduri sau tranzacții au loc cu proprietățile de stat. Și nu e vorba, nu se poate contesta că acolo au loc și unele tranzacții ilicite. A fost vorba cu Republica Democrată Congo, în care președintele trata cu o companie de minereuri kazahă cotată la bursa din Londra și o companie offshore era implicată, dacă mi-aduc bine aminte, și un om de afaceri uh, israelian uh, era mijlocitorul. Și cifrele uh, reprezentau cam echivalentul a 2 ani din bugetul educației din țară. Acum câteva zile, Financial Times a publicat un articol S-a spus că era vorba de un miliard de dolari de fonduri eh, ascunse pentru a înființa niște companii că trebuia să se ocupe de pescuitul de ton și așa ceva, dar de fapt acum protejează resursele de gaze din eh, afara Mozambicului. E o criză reală în țară. Dumneavoastră credeți că unele fluxuri financiare ilicite sunt implicate în astfel de incidente care pun sub semnul întrebării întreaga responsabilitate a unui guvern. Thank you, Ignacio Corau. Mulțumesc, Ignacio Corau. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte Mbeki, pentru faptul că vă aflați aici. Sunt de acord cu majoritatea observațiilor făcute de colegi. Desigur, problema este una globală, este o problemă politică. Și acest lucru înseamnă că avem nevoie de o soluție globală politică. Când vorbim despre fluxuri financiare ilicite, nu ne referim doar la Africa. Bineînțeles, în Africa este o problemă foarte mare și ne împiedică eforturile de a eradica sărăcia, însă fluxurile acestea sunt o problemă în întreaga lume și în Europa. Sunt de acord cu colega noastră, Ana Gomes, când spune că e vorba de o legătură și cu corupția. Problema aceasta are o legătură și cu modelul economic. În acest model, cap marile capitale financiare au o influență extrem de mare asupra politicii. Când ne referim la Africa, trebuie să spunem că principalele sectoare care au fost afectate din 2000 până în 2010 au fost uh, petrolul, metalele, uh, cuprul, mai ales oțelul și așa mai departe. Există corporații false, fundații false, conturi uh, în numele unor uh, asociații anonime și diverse alte dovezi care arată că se spală bani. Capitalurile sunt um, deturnate și nu mai pot fi folosite pentru a sprijini dezvoltarea statelor cărora le erau destinate. Multe state africane nu au dat dovadă de faptul că ar dori să schimbe situația. Toate țările ar trebui să le ceară multinaționalelor să își uh, declare public veniturile, să spună câte impozite au plătit, ce stimulente au primit. Astfel, aceste informații pot fi folosite pentru a evita practicile abuzive de evitare a plății taxelor și impozitelor. Trebuie să existe și un mecanism automat de schimbare a informațiilor fiscale. Și toate aceste probleme cu jurisdic jurisdicțiile opace trebuie și le rezolvate și tratate cu cea mai mare uh, strictețe de către toate autoritățile implicate. Totuși, există state membre care contribuie la continuarea existenței um, paradisurilor fiscale sau continuarea practicilor de evitare a plăților, taxelor și impozitelor. Sper că vom putea crea un sistem mai transparent în care antreprenorii și investitorii onești pot să facă afaceri într-un mediu mai sigur. Noi credem că toate multinaționalele trebuie să își publice informațiile fiscale relevante în țările în care lucrează, în țările în care operează și astfel va fi mult mai simplu să evităm uh, toate aceste probleme cu evitarea fiscală. Nu este ușor să atingem acest obiectiv, dar credem că este soluția cea bună. Mulțumesc. Ultima întrebare din partea Mariei Holbrook. Da, am vorbit despre faptul că toată lumea vorbea în engleză, chiar dacă am vorbit colegi din foarte multe țări. Dar dumneavoastră cred că vorbiți în limba germană, nu-i așa? Da, voi vorbi în germană pentru că este mai ușor pentru mine să mă exprim. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Mbeki, pentru faptul că vă aflați aici astăzi. Am vorbit foarte mult despre corupție, despre multinaționale, despre transparență și despre faptul că nu știm exact ce fac întreprinderile în afara Europei, dar uneori este important să știm și ce fac ele în Europa. Eu aș dori să subliniez un alt aspect pe care nu l-a menționat încă nimeni. Există diverse acorduri economice, diverse acorduri comerciale cu țări din Africa. Întotdeauna dorim să creăm un climat propice afacerilor care să încurajeze investițiile în țările africane. În aceste acorduri, eu cred că nu includem prevederi suficient de stricte care să vizeze comportamentul agenților economici vis-a-vis -vis de obligațiile lor fiscale, standardele uh, economice și sociale și așa mai departe. Dacă nu includem astfel de clauze foarte stricte, atunci, practic, creăm un mediu propice pentru activități uh, ilicite. Uneori sunt chiar activități legale, dar care nu sunt în beneficiul populațiilor locale. Astfel de acorduri sunt o formă de cooperare, sunt un instrument care ne ajută să cooperăm cu statele respective și de aceea aș dori să vă întreb, oare nu ar fi posibil să includem niște clauze mai, uh, mai stricte în acordurile respective, cu un caracter juridic obligatoriu? Și după cum a spus și un antevorbitor, e nevoie de mai multă transparență și să avem anumite reguli pentru publicarea informațiilor fiscale de către anumite multinaționale, toate multinaționale. Da, vă mulțumesc. Domnul Beche a primit foarte multe întrebări. Și acum aș dori să vă dau cuvântul, domnule Mbeki, pentru răspunsuri. Da, să văd dacă am înțeles exact care sunt toate întrebările. Pentru început, ce aș putea să spun? Șefii de stat și de guvern din Uniunea Africană ne-au cerut să facem câte un raport anual în uh, comisia pe care o prezidez. Deci să facem un raport anual cu privire la cum pun în aplicare statele africane acordurile relevante. De ce spun acest lucru? Noi trebuie să spunem în raportul respectiv dacă există legislația necesară în fiecare țară în parte ca să se pună în aplicare măsurile agreate. Există instituțiile corecte, instituțiile necesare? Domnul Stier s-a referit la acest lucru. Instituțiile sunt suficient de, suficient de responsabile, de transparente? Nu sunt oare chiar ele un instrument utilizat pentru continuarea actelor de corupție? Acum eu mă refer la instituții. Pentru noi este foarte clar, cel puțin în Africa, că avem nevoie de o gamă largă de instituții de stat care să coopereze. Vama, fiscul, Centrul de Informații Fiscale, Banca Centrală, Poliția și așa mai departe. Un alt lucru important este că, după cum spuneam, toate aceste instituții trebuie să coopereze. În anumite state există aceste instituții, dar ele sunt izolate unele de celelalte, nu cooperează. O instituție ascunde informații care poate că ar fi utile pentru o altă instituție. Și atunci noi, după cum vă spuneam, trebuie să facem un raport cuprinzător pentru fiecare țară în care să analizăm toate aceste aspecte. Este un efort important din partea Uniunii Africane, pentru că un sistem de evaluare interpares este util. Rapoartele acestea după aceea pot fi transmise șefilor de stat și de guvern. Rapoartele sunt publice, nu sunt confidențiale. șefii de stat și de guvern, după aceea pot spune, țara cu tare ne slăbește capacitatea comună de a lupta împotriva fluxurilor ilicite de fonduri din Africa, datorită slăbiciunilor subliniate. Acum eu vă spun cum acționăm noi, africanii, și care este perspectiva noastră. Acest gen de raport ne este foarte util și ne ajută să abordăm diverse probleme, cum este transparența, de exemplu. Uniunea Africană are astfel posibilitatea de a lua măsuri în așa fel încât să ajute țările membre Poate că o țară are o unitate, un departament de informații fiscale, dar acel departament poate că nu are niciun fel de putere. Și ce înseamnă acest lucru? Poate că o țară nu are capacitatea de a-și îmbunătăți sistemele. Și aici ne putem implica noi. Putem veni noi în ajutorul țării respective. Când am vorbit cu guvernul SUA, ei s-au arătat dispuși să ne ajute când am discutat cu OCDE și ei s-au arătat dispuși să ne ajute când am vorbit cu Organizația Mondială a Vamilor și ei au fost dispuși să ne ajute. Deci, peste tot există acest angajament să fim ajutați. Și aici venim noi cu acest raport anual prin care putem exercita o oarecare putere de supraveghere asupra anumitor state. Nu știu dacă se poate copia acest model și în alte părți ale lumii, pe alte continente. Nu știu dacă se poate utiliza un astfel de instrument și în alte locuri. Nu știu dacă guvernele europene ar putea fi de acord cu un astfel de instrument. Un instrument care să urmărească punerea în aplicare a acordurilor convenite. Nu știu dacă este posibil, însă, din perspectiva africană, pot să spun că este un instrument util. De asemenea, problema are și o componentă politică nu, este, nu o putem trata ca pe o problemă de natură tehnică. Există oameni cu competențe în um, colectarea impozitelor, în, fi, în finanțe și mai departe. Avem nevoie de ei, într-adevăr, însă pentru a da rezultate avem nevoie de leadership politic. Și atunci ce este important pentru noi? Trebuie să fim deschiși în lupta împotriva corupției. Corupția după aceea se extinde și va afecta diverse sectoare, pornind de la unul singur. Dacă nu cooperăm, nu vom avea niciun fel de succes. Apoi, altcineva s-a referit la următorul lucru. Dacă acordurile dintre Africa și Uniunea Europeană sunt, nu cumva ar trebui să conțină anumite clauze mai stricte. Ba, desigur, cred că este important. Trebuie să înțelegem că activitatea economică este și activitate socială. Ea nu poate fi considerată o activitate pur economică, profit uh, și așa mai departe. Deci, activitatea economică este activitate socială, asta vreau eu să spun, și este natural să credem acest lucru. În momentul în care vine, vine industria extractivă într-o anumită zonă, există anumite consecințe asupra populației, asupra regiunii și așa mai departe. Deci cred că ar fi o idee bună să analizăm acordurile economice, să vedem ce ar trebui să cuprindă ele, în așa fel încât să se focalizeze mai mult și pe răspunderea socială a companiilor. În ceea ce privește pădurile, sunt de acord că este o problemă importantă. Am discutat despre această problemă Ca și în cazul celorlalte probleme, avem nevoie de mm, instrumentele și mecanismele necesare în așa fel încât să ne asigurăm că pădurile sunt gestionate cum trebuie și exploatate cum trebuie. Așadar, cred că atunci când cineva a spus că e nevoie să avem mecanismele adecvate pentru monitorizarea industriei extractive, eu cred că acele observații se pot aplica și în cazul silviculturii. În cazul Liberiei, trebuie să nu uităm că în timpul războiului civil din uh, Liberia, unele dintre resurse au fost utilizate tocmai în acest război și e vorba de vânzări ilegale de lemn. Guvernul actual al Liberiei ce a făcut? A angajat o companie care să se asigure de trasabilitatea fiecărui copac care este tăiat din Liberia și apoi exportat. Acea companie marchează fiecare copac tăiat, îl măsoară, îl descrie și mai departe. Și apoi există o trasabilitate din pădure până la cumpărător. Guvernul uh, liberian știe așadar cât lemn a fost exportat, unde, care a fost prețul și așa mai departe. Iată, deci, o posibilă, un exemplu de soluție. Trebuie să ne asigurăm că se corectează problemele identificate. S-a vorbit despre uh, diamantele utilizate pentru finanțarea războaielor, e bine, și pădurile pot fi utilizate pentru finanțarea violenței. Și noi trebuie să ne asigurăm că nu se mai întâmplă acest lucru. Doamna Gomes, pe bună dreptate, a spus că, a spus că trebuie să ne focalizăm pe cazuri concrete. Cazul Panama Papers este un caz concret. Care ce ne arată? Panama is not ordinary. Este doar un exemplu a unui fenomen mai amplu. Panama nu este singurul uh, paradis fiscal din lume. Sunt foarte multe. Uh, Există și în Statele Unite și am discutat acest lucru cu guvernul american. Există state americane care sunt paradisuri fiscale. Ce se face în legătură cu acestea? Insulele Cayman, uh, anumite Delaware în America, da. Seychelles, insulele, Se- insulele Seychelles și altele. Însă, scandalul uh, Panama Papers a ridicat uh, nivelul uh, cunoașterii acestei probleme uh, în general. Poate că oamenii nu știu acum exact care uh, entitate, care țară e un paradis fiscal și care nu, dar mult mai mulți cetățeni, din cauza acestui caz anume, înțeleg mai bine situația. Deci sunt de acord că trebuie să acționăm în cazurile concrete, pentru că impactul uh, ilustrează problema în general. Ați spus de asemenea și că e nevoie de o mai bună articulare, o mai bună coordonare între dumneavoastră și noi și sunt într totul de acord. Comisia Economică a ONU pentru Africa este mm, secretariatul nostru, am putea să spunem, e șeful nostru. Și ar fi foarte important să existe o legătură instituțională între această Comisie și Parlamentul European. Pentru a putea interacționa oricât de, ori de câte ori este nevoie. Astfel încât să fim la curent unii cu ce fac ceilalți. Și noi am aprecia un astfel de aranjament Poate se poate face legătură cu una dintre comisiile Parlamentului European sau nu contează exact în, uh, în ce fel, dar din punctul nostru de vedere, Comisia Economică a ONU din, uh, pentru Africa are sediul la Addis Abeba și deci ar fi, acesta ar fi punctul de legătură punctul de legătură cu dumneavoastră. Și doamna Schlein se referă la raportarea țară cu țară, de exemplu. Um, mă întrebați dacă sistemul care a fost uh, gândit este bun și dacă nu cumva e nevoie de îmbunătățiri. Uh, și va trebui să-l analizăm pentru a vedea dacă putem să oferim asistență astfel încât acest instrument să fie ceea ce avem nevoie. Și spun acest lucru pe de-o parte pentru că pot să apară situații ca aceasta, de exemplu. Nu, sufici- nu sunt suficiente țări din Africa care să participe la inițiativele în domeniul fiscalității la nivel internațional, cele care se ocupă de evaziune fiscală și așa mai departe. Acestea le-ar ajuta pe țările africane să facă ceva în problema evaziunii fiscale. Așadar, noi, în grupul nostru, am convenit să ne asumăm această sarcină, să încercăm să încurajăm cât mai multe țări africane să se implice în uh, aceste eforturi, pentru că uh, ar fi în beneficiul lor, de asemenea. Deci, în acest context, problema pe care o puneți în discuție, și anume dacă ceea ce s-a făcut uh, referitor la dispozițiile raportării țară cu țară și dacă n-ar trebui să fie îmbunătățite, ar fi foarte bine să le analizăm uh, în uh, detaliu și noi. De asemenea, ați menționat eroziunea bazei impozabile și transferul profiturilor uh, și, într-adevăr, țările în curs de dezvoltare uh, trebuie să se implice mai mult în aceste eforturi și noi vom face acest lucru în uh, colaborarea noastră cu OCD-ul. Eu deocamdată am uh, răspuns uh, și vă rog să răspundeți și dumneavoastră la ceea ce ne-am răspuns eu. Um, în ceea ce privește un acord uh, post-Cotonou, n-am discutat uh, uh, acest aspect. Nu știu dacă colegii de lângă mine știu ceva în acest sens și poate că Uniunea Africană ar dori să analizeze această situație dacă nu a făcut-o încă. Însă, e clar că aici avem o cauză comună. Cifrele pe care le menționăm Uh, volumele de capital care, pe care Africa le pierde anual. Dar acum câteva zile am primit un raport care spune că, de fapt, aceste cifre sunt o subestimare majoră a realității. Și să vă dau doar un exemplu. În cursul muncii noastre de pregătire a raportului, am discutat cu autoritățile fiscale din Africa de Sud și acestea ne-au spus de, despre un caz de eroziune a bazei impozabile. Era vorba de o companie sud-africană care și-a deschis uh, un birou la Geneva și a dus doi funcționari uh, la Geneva, a angajat doi uh, uh, elvețieni, deci aveau patru persoane ca personal și au înregistrat, deci această entitate de la Geneva, ca fiind proprietarul companiei uh, sudafricane. Apoi și-au mutat uh, acest birou la Londra. Autoritățile fiscale mm, sudafricane au analizat uh, acest caz și sigur că era vorba de un fals, adică compania sud-africană nu era deținută de un birou din Geneva și au colaborat cu autoritățile fiscale de la Geneva și au returna, returnat Africii de Sud 2 miliarde de dolari pe care această companie reușiște, reușise să-i exporte într-o perioadă de 5-6 ani. Deci e vorba doar de o companie. Deci e clar că e o problemă gravă pentru noi, pentru că pierdem foarte multe resurse care sunt critice uh, pentru rezolvarea problemelor, cum ar fi sărăcia, subdezvoltarea. Deci, da, e o problemă foarte gravă pentru noi. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Corao nu este doar o problemă africană, ci afectează pe toată lumea, dar în mod clar impactul sau asupra continentului african este foarte grav. Și de aceea am fi foarte interesant să colaborăm cât mai strâns posibil cu Parlamentul și cu Comisia, astfel încât să ajungem la rezultate, pentru că aceste rezultate vor însemna capacitatea să ne construim spitale, clinici, fabrici, drumuri, deci rezultate foarte concrete. Și de aceea este nevoie de această coordonare în mod practic între dumneavoastră și noi. Vă mulțumesc. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările. I certainly think you have answered the question. Mulțumesc. Eu cred că ați răspuns la întrebări și o să rog uh, personalul să Uh, transmită toate aceste lucruri grupului de lucru al Comisiei și am să dau cuvântul lui, lui Michel, care este copreședintele uh, delegației la adunarea parlamentară a CPUE. Nu a tus. Mm, mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Imbechi în numele nostru al tuturor pentru expunerea remarcabilă pe care a făcut-o pentru munca la raport, care evident uh, o piatră de temelie pentru soluționarea unei probleme extrem de grave subliniată încă o dată de Panama Papers și de raportul dumneavoastră. <clears throat> Vă mulțumesc și pentru răspunsurile atât de precise la întrebări după prezentare și sunt de acord să spunem că fluxurile ilicite au un aspect corolar imediat care e sub dezvoltare. Evident că nu poți să dezvolți o țară cu astfel de pierdere de mijloace care are permite să se promoveze politici importante. Rețin în special un element și anume că e nevoie de mijloace financiare și de mijloace tehnice, de capacități pentru a lupta împotriva acestor fluxuri ilicite. Și aș vrea să scot în evidență un element legat de Panama Papers. Mulți spun, da, da, bun, dar uh, sunt lucruri ilegale și unele lucruri legale nu trebuie să ne ocupăm doar de lucrurile ilegale, pentru că sunt și lucruri legale care sunt imorale. Și cu asta intrăm în domeniul politic. S-a spus aici de mai mulți vorbitori, e clar că nu vom putea face să avansăm în acest domeniu dacă nu există voința politică. Și în acest sens trebuie să vă spun, domnule președinte, că nu ne poate liniști conștiința că Ah, nu e bine ca Europa să sublinieze proasta guvernanță și lipsa de reactivitate în Africa, pentru că nici în Europa nu toate guvernele sunt foarte dornice să rezolve aceste probleme. Și, ca dovadă, argumentul adesea vehiculat de a spune cât timp nu facem asta pe plan mondial, nu putem să facem nici eh, la noi acasă. Evident că nu sunt de acord cu asta, pentru că Europa este un corp instituțional și democratic remarcabil uh, care trebuie să dea exemplu restului lumii, să avanseze și Europa are mijloacele, inclusiv mijloacele politice, pentru că Europa reprezintă piața economică de peste 500 de milioane de consumatori solvabil. Cu un astfel de argument am putea constrânge multe conștiințe mai puțin bună să se mai uh, purifice. Sunt multe lucruri care trebuie făcute pe plan național și pe plan internațional. Trebuie să aplicăm diverse practici virtuoase. Ați abordat problema pentru că, până la urmă, despre asta e vorba și eu rețin în special din munca dumneavoastră cum să facem pentru ca toate acestea să devină operaționale. Și cred în orice caz că ar fi interesant să ținem cont de sugestia dumneavoastră. Doamna McEwen a vorbit despre acest lucru, cum am putea organiza, spune, un organism de lucru între Parlamentul European și propria dumneavoastră activitate și poate și alți operatori. Un fel de platformă sau un cap de pod operațional care ar putea să vă ajute și pe noi să ne ajute, nu doar țările africane, ci și țările noastre să avem capacitatea operațională și tehnică pentru a fi cu adevărat eficace în lupta împotriva acestor fluxuri. Iată ce doream să spun și sunt de acord cu ce s-a spus. Trebuie să vedem uh, apoi uh, să ne gândim. Nu sunt dintre cei care consideră că trebuie schimba modelul economic. Eu sprijin ferm economia de piață și sunt conștient că economia de piață, așa cum uh, funcționează ea în prezent, nu e practicabilă pe termen de lungă, și că va fi nevoie de modernizarea multor elemente și pe plan politic e o chestiune reală formulată de colegul Corao, care e foarte întemeiată. Puterea politică astăzi se află prea mult în mâinile puterii economice și financiare și e clar că puterea financiară foarte adesea utilizează argumente destul de scandaloase și anume cum spuneam, dacă nu se face pe plan mondial, nu putem face la noi acasă. E un argument în spatele căruia se ascund mulți dintre proprii șefi de state europeni. E o dezbatere extrem de pasionantă și cred că în orice caz, la nivelul nostru aici, în Parlamentul European, constat că e o accelerare aproape exponențială a conștientizării în legătură cu problema și cu soluțiile, dar până la urmă și important să reamintim că domeniul politic trebuie de fapt, să dea un impuls. În orice caz, vă mulțumesc pentru că sunteți o sursă de inspirație, că vă ocupați în permanență de subiect. De exemplu, elementul major, după părerea mea, este să avem mecanisme care să evalueze în fiecare an evoluția și progresele făcute față de obiectivele stabilite, care trebuie să fie obiective comune. Multă mulțumire, așadar. Thank you very much, colleagues. Thank you to Mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc tuturor, domnului Imbeki și echipei sale de la Uniunea Africană și vom analiza foarte atent recomandările dumneavoastră în comisia noastră și în celelalte comisii, mai ales în comisia taxe. Vom avea o scurtă pauză pentru a schimba formula de dezbatere. Avem un uh, subiect următor foarte important.